printr-o veste foarte tristă. Am aflat aseară că colegul nostru Miguel Portaș a murit. Nous savons que nous savions că Miguel était... Știam că Miguel suferă de o boală foarte gravă și lupta cu foarte mult curaj împotriva acestei boli. Acum câteva zile se afla încă în mijlocul nostru. între operații, în perioada de tratament, întotdeauna își relua activitatea și ne-a spus că faptul că poate lucra la Parlament, că poate să lucreze cu noi, îl ajuta în lupta cu boala. Miguel avea doar 53 de ani. Era economist, jurnalist, autorul la mai multe cărți, fondatorul și liderul blocul de, blocul de izquierda, blocul de stânga din Portugalia. Pentru prima dată a fost ales în 2004, acum se afla la al doilea mandat. Îl cunoșteam cu toții, țineam la el, îl apreciam ca reprezentant și coordonator al grupului GUE. Nu l-am cunoscut prea bine, personal, Însă, ca toți cei de aici, cred că i-am apreciat foarte mult uh, simțul pentru interesul general. Sigur că el întotdeauna a apărat poziția grupului său și și-a apărat convingerile politice, însă toată viața a fost angajat în slujba interesului general. Angajamentul său personal și curajul său vor rămâne exemplare pentru noi. Familiei sale aș dori și celor apropiați, uh, asistenților săi prezenți aici, aș dori să le transmit uh, condoleanțe sincere și să-i asigur de tristețea mea profundă. Coordonatorii mi-au spus că doreau și ei să spună câteva cuvinte. De aceea am propus să ia cuvântul cine dorește și apoi să păstrăm un minut de reculegere. Scuze, Sidonia. Szanowni Państwo, ze smutkiem i z żalem dowiedziałam się o... Mulțumesc, domnule președinte. Cu mare părere de rău am aflat vestea morții lui Miguel Portaș. Eu și grupul meu politic considerăm că Miguel a fost un deputat exemplar. Știa cum să discute respectând opiniile politice cele mai diverse și cele mai uh, diferite. Întotdeauna știa și să-și prezinte propriile idei și propriile opinii. Miguel ne va lipsi și pe plan uman îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Miguel era tată de familie, avea o familie tânără și uh, doresc să adresez uh, cele mai sincere condoleanțe uh, alor săi care și-au pierdut un soț și un tată. Îl vom păstra pe Miguel în amintire. Ne-a fost un coleg extraordinar și vom simți lipsa cu adevărat. Mulțumesc, Sidonia Găran. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Este o zi tristă astăzi pentru noi toți, pentru că Miguel Portaș a fost un coleg extraordinar. Era confruntat cu o situație foarte dificilă pe plan personal, avea o situație foarte dificilă în patrie și era confruntat și cu mari provocări în Parlamentul European. Însă el, în ciuda dificultăților, a rămas un coleg cu simțul umorului și cu un uh, simț combativ foarte puternic. El lupta mai ales pentru persoanele cele mai defavorizate, șomer și așa mai departe. Avea o ideologie profundă, dar și un simț practic și foarte constructiv și apreciem munca la Comisia de Bugete și uh, la coordonatori. Era foarte preocupat de chestiunea fondului pentru globalizare și fondul de susținere pentru persoanele concediate din cauza crizei și în aceste domenii a desfășurat o muncă excelentă. Transmitem condoleanțe familiei și grupului politic, colaboratorilor și, sincer, ne va lipsi. Mulțumesc, Goran Helga. Thank you, Alain. Um, for me... Mulțumesc, Alain. E prima dată când uh, aud această veste, nu am știut dinainte. Este o veste șocantă, o veste foarte proastă. Uh, știu că are familie, știu că are copii mici, este groaznic, știm cu toții ce înseamnă atunci uh, când piere tatăl unor copii mici. Din perspectiva noastră, a celor de aici, din Parlament, trebuie să spun că foarte adesea nu i-am împărtășit opiniile, însă am apreciat cât era de corect și cum știa să reconcilieze opiniile cele mai divergente. De aceea voi spune că îmi va lipsi și e într-adevăr o veste foarte tristă. Mulțumesc! Carl. Mulțumesc, Helga. Carl. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, la grupul liberal, atunci când am aflat vestea morții lui Miguel, M-am uitat la colegii mei, m-am uitat la expresiile de pe chipurile lor și am văzut cât de mult țineau la Miguel, cât de mult țineam cu toții la Miguel. Cu toții suntem afectați de dispariția sa. Acum, în Parlament, e foarte frumos că avem o, uh, acest mecanism de cooperare între noi, deși avem uh, idei diferite și ideologii diferite, știm să cooperăm și mi se pare că Miguel a dat un exemplu extraordinar în acest sens. Întotdeauna era bine dispus, deși uh, evident aveam idei radical diferite pe multe planuri, însă el întotdeauna a colaborat într-un spirit pozitiv cu noi și ne vom aminti de el și am dorit să transmitem condoleanțe familiei lui Miguel. Mulțumesc! Mulțumesc! Miguel a murit cu o zi înainte de aniversarea Revoluției Garoafelor. Un filozof, nu mai știu care, nu mai știu de ce naționalitate, un filozof care scrisese foarte multe despre egalitatea între oameni, a fost întrebat după ce își dă seama că oamenii sunt egali și a răspuns după două zile din viața lor, după prima și după ultima. Dragi prieteni, vă propun să păstrăm un minut de reculegere pentru Miguel Portaș. Je vous remercie. Mulțumesc. Mes chers collègues, nous ouvrons nos travaux. Dragi colegi, începem acum lucrările zilei de astăzi. Înainte să trecem la ordinea de zi, Aș dori să vă anunț că avem uh, de acum printre noi un observator din Croația, Andrei Șplejkovic, este în sală. Bine ați venit! Vă urăm bun venit! E foarte trist că sosirea dumneavoastră se petrece chiar în acest moment când am aflat și despre această mare nenorocire, însă ne bucurăm că ați venit. Domnul uh, din Croația este un fost secretar de stat uh, la Ministerul de Afaceri Europene, a jucat un rol foarte important în aderarea Croației la Uniunea Europeană și de, de aceea ne bucurăm foarte mult că poate să participe la lucrările noastre de azi înainte. Colegul nostru e membru PPE și din partea grupului PSE îl avem pe Milorad Pupovaci, care nu este în sală, care face parte din Independent Democratic Serbian Party. Și îi urăm de asemenea bun venit! Stimați colegi, ați văzut care este ordinea de zi. Aș avea uh, o informație să vă prezint în legătură cu principalul punct de astăzi de pe ordinea de zi și anume prezentarea proiectului de buget pe 2013 făcută de către comisarul Lewandowski. Știți că um, cu ceva timp în urmă am obținut ca cei de la comisie să uh, admită principiul ca în ziua în care colegiul adoptă proiectul anual de buget, comisarul pentru bugete să vină imediat după reuniunea colegiului la Comisia de Bugete din Parlament pentru ca Parlamentul să fie informat cât mai repede despre proiectul de buget. Abia după aceea, comisarul se adresează presei, în general împreună cu raportorii noștri. Anul acesta procedura este oarecum perturbată de faptul că în paralel cu tradiția aceasta mai există încă una. Ori de câte ori se alege un nou președinte al Parlamentului, acesta este invitat la ceva timp după alegerea sa să participe la o reuniune a colegiului, așa cum este invitat și la Consiliul European și tot așa cum Colegiul Comisarilor desfășoară semestrial câte o reuniune împreună cu președinția prin rotație și cu miniștrii reprezentanți. Se întâmplă ca președintele Schulz să fie invitat chiar astăzi să participe la reuniunea colegiului. Ne-am dat seama după aceea că, dată fiind ordinea de zi a reuniunii colegiului, aveam o oarecare problemă, se creau interferențe și poate chiar ambiguități. După ce s-a discutat între Barroso și președintele Schulz aseară, au discutat la telefon, am uh, ajuns la concluzia că cele două proceduri trebuie să fie separate, disociate. Nu există niciun fel de ambiguitate, președintele Schulz participă la reuniunea colegiului <coughs> în calitate de invitat de onoare, în uh, fața colegiului și apoi într-o conferință de presă împreună cu președintele Barroso, va avea ocazia să explice ce părere are el din perspectiva Parlamentului despre relația între Parlament și Comisie la modul general și nu va vorbi despre buget, nu se va referi la conținutul bugetului și nu va face niciun fel de observație în acest sens. Însă, ordinea noastră de zi de astăzi este influențată de acest fapt pentru că, în loc să-l primim pe comisarul Lewandowski, cum era vorba inițial la sfârșitul dimineții, îl vom primi la începutul după amiezii, deci de fapt la 14.30 va veni comisarul Lewandowski fără să se întâlnească cu presa înainte, probabil că va avea o conferință seara, e problema lui. Deci, de la 14.30 la 16 avem o oră și jumătate de discuții cu comisarul Lewandowski, care ne va prezenta proiectul de buget și fiecare dintre dumneavoastră, raportorul și coordonatorii de la grupuri și alți deputați vor putea să-i adreseze câte întrebări doresc. Am discutat ieri la telefon cu Giovanni Lavia, este, este aici? Da, da, da, e modest, e în rândul 3 și uh, Giovanni și Derek cred că vor face comentariile cele mai adecvate de la ora 16 încolo, dacă doresc sau când doresc. În rest, nu mai sunt alte modificări, în afara faptului că în această dimineață vom începe cu prezentând concluziile atelierului referitor la eficacitatea instrumentelor financiare, Avem aici un membru responsabil de acest atelier, după care vom trece la uh, voturi în uh, cea de-a doua parte a dimineții și după amiază vom începe cu uh, vizita comisarului Lewandowski. Așadar, în legătură cu ordinea de zi nu avem alte remarce, deci o adoptăm. La comunicările președintelui uh, nu am nimic să vă spun, le găsiți în Cobu News. Apoi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 21 martie. Vom considera că este aprobat dacă nu are nimeni alte observații până la sfârșitul reuniunii și acum putem să trecem la programul atelierului privind uh, eficiența instrumentelor financiare și voi da imediat cuvântul raportoarei noastre, doamna Gardia Zabal. Gracias, presidente. La verdad que se hace difícil en un día como hoy. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, într-o astfel de zi e greu să fii membru al Comisiei de Bugete. Însă, după cum ați spus la început, domnul Portaș întotdeauna a dorit uh, să ne facem treaba, haideți deci să trecem la treabă și să facem uh, tot ce putem. Iată deci, avem acest atelier pe tema instrumentelor financiare, avem mai mulți invitați cărora doresc să le mulțumesc pentru că au sosit la această reuniune a Comisiei Bugete. O reuniune care ne stârnește speranță și care stârnește un mare interes. Este de fapt una dintre dezbaterile cele mai importante din uh, toate câte au loc astăzi la comisiile Parlamentului. Știți că în octombrie anul trecut Comisia Europeană a prezentat o comunicare privind cadrul pentru următoarea generație de instrumente financiare inovatoare. De aceea considerăm că este util și necesar să organizăm acest atelier ca să putem analiza în detaliu diferitele instrumente financiare, să vedem cum au fun funcționat până acum și să vedem ce învățăminte putem uh, să tragem și cum le putem aplica în dezvoltarea de noi instrumente financiare pe care le dorim mai eficace. Acest atelier este împărțit în două. În prima parte vom avea prezentarea unui studiu un studiu comandat de Comisia pentru Bugete, în care se analizează instrumentele financiare actuale și în care se prezintă mai multe recomandări, mai multe idei pentru viitor. În a doua parte a atelierului vom avea posibilitatea să ascultăm uh, intervențiile diferiților experți care au legătură cu aceste instrumente financiare dintr-un punct de vedere sau altul. Știu că avem mulți vorbitori, știu că nu avem mult timp la dispoziție, fiecare va avea doar 5 minute, însă subiectul e foarte important și ni se pare esențial să putem asculta un număr cât mai mare de contribuții, ca să avem o imagine de ansamblu cât mai generală asupra instrumentelor financiare și să facem o analiză ca să vedem ce a funcționat și ce n-a funcționat până acum și ce putem ameliora pe viitor. Nu vreau să vorbesc mai mult de atât, cred că cel mai bine este să intrăm uh, direct în pâine. Și avem aici pe James Spence, Julie Smith și Philip Dardier, care ne vor prezenta o analiză referitoare la instrumentele financiare. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare, Eider. Vom avea o mare problemă practică și anume că avem foarte mulți vorbitori și trebuie neapărat să terminăm la 10.45 trebuie ca fiecare să respecte timpul alocat și chiar să încerce să uh, fie și mai rapid. Nu-mi place să vă întrerup, dar probabil că va fi nevoie să o fac. Prima prezentare, 10 minute ar fi perfect. Prezentarea unui studiu analitic de către domnul James Spence, pe care îl cunoaștem bine la comisia noastră, Julie Smith și Philip Dardier. Aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această ocazie. Titlul prezentării noștri pare să rezume un efect uh, cheie al folosirii instrumentelor financiare. Doamna dr. Julie Smith ne va prezenta ceea ce am studiat, care au fost obiectivele și temele noastre și o voi ruga să prezinte și contextul economic uh, general într-un stil dickensian. Julie? Mulțumesc, bună dimineața. Cum spunea și James, am ales un titlu mai puțin tehnic decât cel al raportului anterior, stimularea creșterii prin uh, intermediul bugetului european, pentru că am considerat că el uh, explica clar ceea ce uh, instrumentele financiare sau cele de inginerie financiară intenționau să obțină. Raportul care ni s-a solicitat eh, trebuia să analizeze perioada 2007-2013, adică actualul cadru financiar multianual, iar eh, propunerile eh, Comisiei pentru 2014 și 2020 trebuiau și ele analizate. Ceea ce am făcut noi exact a fost să oferim o imagine de ansamblu în raport a 25 de instrumente financiare, 14 interne și 11 externe și ne-am axat foarte mult pe trecut și pe prezent. Sunt lecții care trebuie trebuie învățate, pe care le va analiza James la uh, sfârșit. Însă, cum spunea și doamna uh, raportor anterior, aceasta este o discuție pe care vom avea mai târziu. Oricum, acest raport este parte a unei suite de rapoarte uh, care analizează ceea ce fac instrumentele financiare. Apoi vor mai urma două rapoarte care vor analiza puțin uh, propunerile comisiei. Prin urmare, despre ce vorbim? E bine, vorbim despre un set de instrumente care trebuie să se asigure că Uniunea Europeană poate să-și atingă obiectivele într-o manieră eficientă și efectivă prin folosirea bugetului european, dar nu doar prin alocarea de granturi. Așadar, instrumentele financiare eh, diferă de alocarea de granturi, adică eh, că ele eh, presupun niște pârghii suplimentare, presupun niște fonduri suplimentare datorită modului în care sunt cheltuite. Obiectivul înseamnă să facem ca Uniunea Europeană să-și atingă obiectivele prin cheltuieli proprii, prin împrumuturi sau prin uh, capital și prin atragerea de um, capital uh, privat sau de finanțare din sectorul privat. Acest aspect este foarte important, implicarea altor actori, mai ales atunci unde uh, este implicat un risc. Cum stau lucrurile acum? Ei bine, cum spunea și James, situația este dickensiană. Este trăim vremuri uh, grele. Uh, trăim o criză financiară și economică adâncă, ceea ce înseamnă că investițiile sunt încă și mai importante decât în trecut, însă e greu să le obținem. Și dacă Uniunea Europeană poate să atragă investiții suplimentare prin folosirea propriilor resurse, prin uh, alocarea de granturi sau prin intermediul uh, altor instrumente financiare, evident acest lucru este un beneficiu. Obiectivul este să aducem în Europa creșterea. Creșterea trebuie finanțată, creșterea presupune o stimulare a economiei și multiplicarea efectelor uh, cheltuielilor făcute de Uniunea Europeană. Ceea ce încercăm să facem prin instrumentele financiare este următorul lucru. Obiectivul este să atragem finanțare uh, externă prin cheltuieli publice și private, mai ales în domenii în care investițiile private uh, s-ar putea dovedi a fi foarte riscante, dacă nu prea ne vine să investim în acele domenii. Trebuie să asigurăm însă uh, investitorii uh, că uh, putem să îi susținem. Obiectivul instrumentelor financiare presupune remedierea unor deficiențe, însă și alte aspecte practice, precum stimularea infrastructurii, a inovației, cercetării, investițiilor și a gestionării proiectelor. Toate aceste uh, obiective se regăsesc în uh, temele uh, politicilor interne care vizează instrumentele financiare. Ne axăm foarte mult pe dimensiunea internă și vedem că e important să se stabilească IMM-uri, să se consolideze piața capitalilor de risc în Europa, Însă, dacă analizăm puțin tabelele din raport, putem vedea că există un accent pus și pe uh, finanțarea externă, pe instrumentele externe. Așadar, nu vorbim doar despre uh, Uniunea Europeană care are o privire spre interior, ci și una uh, spre exterior, spre zona mediteraneană, spre America Latină și chiar dincolo de aceste spații. Filip Dardie uh, va prezenta acum pe scurt problema riscului și uh, problema încheierei unor uh, afaceri bune, iar eu voi încheia discuția la sfârșit. Bună dimineața! Conceptul riscului este inerent. Orice presupune o investiție presupune și un risc. Atunci când am discutat despre catalizatorii investițiilor, am discutat despre o zonă uh, temporală minunată de acum 5 uh, uh, ani, când investițiile erau în uh, toi. Însă, din păcate, orice investiție trebuie făcută prin gestionarea unui risc la modul general. Sunt foarte multe riscuri implicate, riscuri sociale, riscuri de inactivitate, adică practic banii sunt, banii sunt angajați, dar nu sunt uh, cheltuiți. Atunci când vorbim uh, despre uh, procese de investiție, este absolut critic să avem instrumentele adecvate care au fost detaliate în diapozitivele anterioare. Important este să înțelegem cum înțelege Uniunea Europeană să gestioneze riscurile. Ceea ce se obține însă de pe urma riscurilor nu este uh, semnificativ. Prin urmare, trebuie să privim uh, totul în uh, perspectivă. Investițiile trebuie analizate una câte una, de la proiect la proiect și trebuie să încercăm să găsim un portofoliu de investiții mai întâi. Uh, când vine vorba despre uh, investiția în portofolii, e clar că uh, trebuie să analizăm sectoare sau alte detalii tehnice și să creăm un model care să ne ofere o imagine a riscurilor și a potențialelor câștiguri. Important aici este că putem să luăm în considerare foarte multe proiecte și instrumente, să le analizăm la nivel macro și apoi să le folosim. Atunci când gestionăm un portofoliu, trebuie să ne asigurăm că avem uh, uh instrumentele pe care uh, le avem la dispoziție. Dacă ne axăm pe un singur instrument, atunci uh, nu stimulăm procesele de investiție și riscul este mai mare. Uh, important este să luăm în considerare două categorii. Uh, datoriile și capitalul. Uh, datoriile uh, se află sub presiune datorită tulburărilor recente ale pieței. Teoria portofoliului presupune că instrumentele pot fi puse unul lângă celălalt, putând astfel să înțelegem care ar putea fi avantajul lor pentru creștere și care ar putea fi riscurile. Dacă e bine gestionat un portofoliu, atunci riscul poate fi uh, minimizat, iar câștigurile uh, pot fi sporite. Există și teoria uh, arbitrajului în acest domeniu al portofoliilor, care este un aspect foarte tehnic. Un aspect important pe care aș dori să-l mai subliniez este încheierea negocierilor și aici pot să spun că atunci când apar oportunități, e important uh, să avem un proces uh, prin care echipele adecvate lucrează împreună um, între instituții, uh, între diverse teritorii, pentru a putea să aibă un flux continuu de tranzacții de încheiat. Asta converge spre o imagine comună a riscului, pentru că înțelegerea riscului vine de pe urma înțelegerii obiectivelor și a posibilor câștiguri. Prin urmare, acest tip de abordare trebuie să fie una multi-instituțională uh, sau transinstituțională atunci când vorbim despre investiții. Domnul James Pence, um, rezultatele deocamdată sunt pozitive. Curtea de conturi uh, și-a dus contribuția uh, de mai multe ori până acum și într-o manieră care ne-a ajutat, dar aș dori să mă acces pe trei aspecte. Uh, primul este că ar trebui să existe un grad mai mare de consecvență în ceea ce privește instrumentele financiare și modelul lor. Aceasta este sarcina Comisiei pentru Buget um, și probabil secretariatul acestei comisii ar putea să analizeze puțin bugetul și să se asigure că um, Formulările folosite pentru a descrie aceste instrumente financiare sunt folosite în mod consecvent. Sunt alte instrumente financiare care nu au această calitate uh, și care sunt descrise într-o altă formă. Noi uh, am apreciat o implementare uh, simplificată cu reguli uh, clare uh, care să creeze un cadru adecvat din perspectivă juridică. Am salutat de asemenea o îmbunătățire a coerenței între instrumente și o mai mare transparență. Ne-am aștepta să existe și o reducere a numărului instrumentelor uh, financiare uh, și un grad de consecvență mai uh, mare. De asemenea, ar trebui reduse disparitățile în general. Am dorit să vedem care sunt comentariile și întrebările pe care le-ar putea avea eurodeputații, pentru că asta ne-ar putea ajuta și pe noi la final. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, mulțumim doamnă și domnilor, v-ați respectat timpul de intervenție. Vă mulțumesc pentru calitatea concluziilor dumneavoastră. Așadar, acest uh, studiu analitic uh, este acum uh, înaintat pentru comentarii ale unor reprezentanți ai Comisiei și ai instituțiilor financiare, care ne vor spune care sunt lecțiile care pot fi trase de pe urma acestui studiu. Mai întâi, Comisia Europeană venită în număr mare uh, aici, trei persoane din partea Comisiei vor lua cuvântul, va putea să intervină, însă nu trebuie să depășească 10 minute pentru toți cei uh, trei intervenienți. Uh, domnul Paradia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Aș dori să atrag atenția asupra celor care au avut șansa să citească studiul respectiv asupra ultimului punct pe care tocmai l-a subliniat și domnul Spence, și anume cadrul legislativ reglementar. Aici trebuie să vedem că cei care negociază cadrul financiar, eh, domnul Muldergaia, doamna Greslă și poate și alți eh, colegi, domnul Rivelini, care au participat la negocieri, aceste persoane, prin amendamentele Parlamentului adoptate, au reușit să obțină o seamă întreagă de îmbunătățiri în ce privește transparența, raportarea și supravegherea sau controlul de către autoritățile bugetare, când vine vorba de punerea în aplicare a acestor instrumente. Asta ne garantează un cadru riguros care se va aplica tuturor instrumentelor financiare. Sperăm ca foarte curând să ajungem la un acord asupra regulamentului financiar, mai cu seamă asupra instrumentelor financiare. Mai avem câteva mici probleme cu Consiliul care pare să fie foarte reticent când vine vorba de acele reflows, reutilizarea unor resurse și fonduri pentru alte instrumente. Sperăm că negociatorii ne vor susține și Comisia Buget la fel, pentru ca să reușim să convingem Consiliul de uh, necesitatea acestui uh, mecanism de reflows. Pentru că dacă nu, bugetul nu ar fi operațional cum ne-am dorit eu. Apoi, ar fi bine să obținem și uh, sprijinul Comisiei Buget și a Parlamentului pentru ca să existe o coerență între diferitele instrumente financiare în toate sectoarele, în toate politicile, așa cum este prevăzut. Deci, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră al Parlamentului, al Comisiei Buget, pentru a reuși în cadrul acestor negocieri, fie că e vorba de regulamentul financiar, fie că e vorba de acele acte sectoriale. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Domnul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 comisiei dumneavoastră pentru că putem să contribuim la această dezbatere extrem de importantă legată de instrumentele financiare și mulțumesc și pentru studiul care ne-a fost prezentat. Instrumentele financiare sunt mijloace de folosire a bugetului pentru a atinge obiective politice. Nu sunt ceva nou, ele sunt uh, în aplicare de mai bine de 15 ani au fost testate în diferite circumstanțe de comisie, au fost analizate și uh, de multe ori și auditate de Curtea de Conturi și noi considerăm că acesta și-au dovedit uh, eficiența ca mod foarte bun de a obține rezultatele politice scontate. Instrumentele financiare aduc trei roade principale. În primul rând, ne permit să amalgamăm toate interesele părților interesate care intervin, uh, instituțiile financiare internaționale, instituțiile de garantare, fonduri, bănci și așa mai departe, și creditorii care sunt implicați în finanțarea politicilor europene. Nu e vorba numai de Uniunea Europeană și de Comisie, ci și de alți actori care se implică pentru a promova politicile europene. Apoi avem un efect multiplicator semnificativ pentru că se pun împreună, se adună resurse și permite Uniunii Europene să uh, disipeze o parte din risc. Deci această partajare a riscului este într-adevăr reală între părțile participante. În sfârșit, instrumentele financiare au avantajul că ne dau ocazia să capitalizăm, să fructificăm experiența atât de mare care există la nivelul um, instituțiilor de creditare, bănci, etc. Iată de ce instrumentele financiare ocupă un loc aparte pe agenda politică a Uniunii Europene, atât în ce privește obținerea de rezultate în strategia 2020, cât și în ceea ce privește uh, cadrul financiar multianual. În trecut, instrumentele financiare ne-au permis să avem sute de mii de beneficiari în o serie întreagă de domenii prin fondurile de coeziune, infrastructură, structurale și așa mai departe. Și atunci când comparăm aceste instrumente cu granturile, trebuie să vedeți diferență, mari diferențe. Pentru că în, într-un caz, atunci când banii nu sunt cheltuiți uh, suficient într-un grant, o parte, acei bani necheltuiți se întorc și asta arată că instrumentul, adică acel grant nu a fost bine folosit, pe când acest lucru nu se întâmplă cu instrumentele financiare. Știm bine și suntem conștienți că aceste instrumente financiare trebuie să țină cont de situația de pe piață, nu trebuie să distorsioneze piața și contextul acesteia. Și trebuie să vedem că ele trebuie să fie desfășurate acolo unde aduc cele mai mari beneficii. Acum însă, cum granturile sunt principala cale de implementare, trebuie spus că și acestea au poate un efect de distorsionare și mai mare pe piață. Este clar că aceste instrumente de finanțare uh, sunt totuși marcate și de anumite deficiențe și lacune, dar care nu țin structural de natura lor, ci mai mult de modul în care au fost implementate și deci încercăm să îmbunătățim cadrul în care ele acționează și să fructificăm cele mai bune practici pe care noi le putem uh, analiza la comisie din procesele de analiză și evaluare e bine să găsim pe de, un echilibru între, pe de o parte, uh, o gestionare financiară, transparență, raportare și așa mai departe și, pe de altă parte, atractivitatea acestor instrumente pentru jucătorii, participanții la piață. Domnul uh, la masur, am fi încântat să auzim și ce spune domnul Gonsalves, deci vă rog să mergeți puțin mai repede. Întreab un minut. Ultima, ultima intervenție pentru domnul Havenit. Deci am redus instrumentele, vom reduce în viitor instrumentele, numărul lor la șase, masă critică. Și ne asigurăm că există o coordonare mai mare între aceste instrumente în contextul fundurilor structurale, așa că pe viitor acest cadru credem noi că va funcționa foarte bine pe viitor pentru a finanța politicile publice și pentru a atinge obiectivele din cadrul strategiei 2020. Mulțumesc! Așadar a fost domnul Havenit de la DG ECFIN și acum pentru DG Regio, Regio domnul Gonsalves. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor, instrumentele financiare și politica de coeziune au o tradiție bogată. În uh, perioada actuală de programare, ele sunt folosite în special pentru trei tipuri de investiții. În firme, întreprinderi, mai ales IMM-uri și întreprinderi mici, micro-întreprinderi, dezvoltare urbană durabilă și investiții în eficiență energetică și regenerabile în sectorul locativ și al construcțiilor în general. Implementarea acestor instrumente implică participarea mai multor părți. Avem, pe de-o parte, fondurile de holding, iar autoritatea de gestionare, Managing Authority, poate să uh, dea acestui holding uh, sarcina de a gestiona, de a se asigura că aceste investiții au loc. Dar există și alte tip de uh, Uh, relații între autoritatea de management, holding, dar și intermediari financiari. În aceste etape Comisia nu intervine. Comisia a prezentat la sfârșitul anului 2011 un raport uh, complet în ceea ce privește investițiile cu ispite financiare în politica de coeziune și am, am luat perioada de timp uh, do, până în 2010, sfârșitul anului. Uh, și am văzut că acestea reprezentau aproximativ 10 miliarde de euro alocate pentru politica de coeziune, dintre care 7,6 miliarde resurse ale UE din cadrul FEDER. Aceste investiții au avut loc în, la mai mult de 20.000 de întreprinderi sau firme și au creat uh, mai mult de 90.000 de locuri de muncă din aceste 7,6 miliarde din fonduri prin FEDER. Mai mult de 15% au fost uh, investite pentru întreprinderi mici, dar uh, mai mult decât atât s-au mobilizat și 3,6 miliarde din sectorul privat, care s-au adăugat așadar la toate investițiile făcute prin intermediul fondurilor UE. Apoi, pentru dezvoltare urbană durabilă, aici um, avem multe state membre reprezentate și aproape 2 miliarde de euro ca și investiții. Cu colegul meu a menționat o serie de avantaje privind folosirea acestor instrumente față de folosirea granturilor și asta se aplică și la politica de coeziune avem posibilitatea de a folosi același un euro de mai multe ori, uh, avem pe de altă parte posibilitatea de a genera profit, câștig prin intermediul capitalizării. Mai mult decât atât, însă, aceste, uh, aceste instrumente aduc expertiza sectorului financiar, care împreună cu autoritățile publice și banii publici pot să aibă un impact mult mai mare asupra eficienței investițiilor și a utilizatorilor finali. Deci există uh, stimulente foarte mari de a cheltui banii așa cum trebuie, pentru că uh, instituțiile financiare dau niște bani, dar așteaptă să fie uh, să-și primească banii înapoi după aceea. De aceea investițiile sunt viabile. Un instrument cheltuit uh, în acest fel poate să mobilizeze 7 euro pentru politica de coeziune și aduce așadar această idee de stimulare a unor investiții eficiente. Mulțumesc. Concluziile, spune domnul președinte. Mulțumesc. Din aceste motive, folosirea instrumentelor financiare pe viitor este într-adevăr de dorit încă și mai mult în cadrul politicii de coeziune. Au existat niște probleme în timpul uh, vechii perioade de programare. Comisia deci le cunoaște, le vom remedia pentru următoarea perioadă și în orice caz este vorba de un instrument sau de instrumente foarte bune pentru a aduce la creștere și ocupare. Până la urmă, obiectivele scontate. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc! Este clar. Trecem acum la domnul de Creancourt, care este director de, pentru afaceri instituționale la Banca Europeană de Investiții. Un client fidel al reuniunilor noastre, domnul de Creancourt. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a respecta timpul alocat și poate pentru a și transmite un mesaj celor tuturor celor prezenți aici, uh, E mai ușor printr-un desen decât printr-un discurs lung și am aici un, o schemă în cinci puncte. Prima imagine este aceasta. Poate că e greu de citit la distanță, dar e doar o schemă pentru a încerca să explicăm ce tip, că tipul de investiții necesare depind de caracteristica proiectelor respective. În primul rând, e important să ne asigurăm că investițiile sunt viabile pe plan economic. Economic nu înseamnă financiar, economic înseamnă valoros pentru societate în general. Odată ce această caracteristică este asigurată, acel proiect se poate considera că are o profitabilitate financiară mare și un risc scăzut. Sunt și unele, după cum vedeți mai jos, cu profitabilitate financiară mică și risc mare. Probabil că ar fi uh, o irosire să se cheltuiască subvenții pe investiții care nu reușesc să uh, producă profit. Dacă profitul e mare, atunci uh, băncile uh, private pot să acționeze și, dacă profitabilitatea este mai mică, e nevoie de subvenții. În centru se află zona instrumentelor bugetare comune, unde profitabilitatea este mică și riscul este mare. În a doua schemă încerc să vă prezint câteva elemente referitoare la avantajele de care beneficiază uh, participanții și anume creștere și creare de locuri de muncă în cadrul strategiei Europa 2020 privind o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. În vârful triunghiului vedeți un mod de a răspunde la această strategie și de a susține politica. Instrumentele financiare asigură și disciplină financiară, pentru că atunci când banii trebuie să fie rambursați, evident, disciplina este mult mai mare. Și apoi efectul de multiplicare care permite uh, strângerea de mai multe resurse, inclusiv din sectorul privat. În uh, partea de la baza triunghiului, vedeți că beneficiile pentru comisie sunt consolidarea impactului de politici, crearea unui efect de multiplicare și mobilizarea capacității financiare și a expertizei legate de, de intermediari financiari. Iar în stânga, la baza triunghiului, vedeți beneficiile pentru grupul BEI, optimizarea utilizării capitalului grupului BEI și uh, consolidarea valorii intervenției grupului BEI. În încheiere, v-aș prezenta cinci puncte pe care noi le considerăm cheie pentru optimizarea instrumentelor financiare. În primul rând, trebuie să amintesc tuturor că grupul BEI este singura bancă a Uniunii Europene care trebuie să respecte toate obligațiile Uniunii Europene, sta toate standardele și toate obiectivele. În acest sens, ar fi important ca într-o analiză ulterioară să facem diferența între operațiunile din interiorul Uniunii și cele din afara ei. BEI este singura bancă care reprezintă toate cele 27 de state membre în afara Uniunii. Sigur um, că avem BERD, am aici o reprezentantă alături de mine și alți reprezentanți de la alte bănci uh, internaționale sunt prezenți în sală. În al doilea rând, instrumentele financiare trebuie să fie flexibile, simple, ca să economisească costuri și să permită vizibilitate, transparență și control, să aibă un efect de multiplicare maximizat și să fie catalitice. În al treilea rând, am dorit ca instrumentele să fie întotdeauna construite garantându-se obiectivele de politică ex ante și definirea criteriilor ex ante, dar să existe și un sistem de raportare ex post și între acestea, al patrulea punct, trebuie să existe un grad de independență pentru ca grupul BEI să se poată asigura că joacă rolul de plin în garantarea plus valorii proiectelor și că asigură faptul că investițiile propuse oferă beneficii economice societății. Cel de-al cincilea punct și ultimul arată că este nevoie să se aleagă între o concurență în condiții egale între toate instituțiile financiare și o abordare de cooperare catalitică între instituțiile financiare. Băncile publice aproape în exclusivitate sunt actori pentru aceste instrumente financiare. De aceea concurența poate să fie bună într-un anume fel, dar în, același ca, în acest caz ar trebui ca toți să respecte aceleași obligații. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule de Creoncur, iată deci am primit opinia Băncii Europene de Investiții, iar acum va lua cuvântul din partea BERD, doamna Baines, și voi da acum cuvântul. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, comisiei pentru că a invitat uh, reprezentanții BERD să ia cuvântul la, această, la acest atelier referitor, de, referitor la un subiect atât de important în cadrul uh, acestor discuții. După cum s-a spus, nu e nimic nou, sunt instrumente prezentate de mai multe instituții, de grupul BEI și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, tot cu finanțare europeană. Aș vrea să fac câteva observații generale și, dacă îmi permiteți, să vă prezint și un studiu de caz la sfârșit. Nu vă voi prezenta uh, un PowerPoint, dar aveți niște informații de fundal la dispoziție. Primul punct la care doresc să mă refer este acela că instrumentele financiare sunt binevenite și nu numai pentru că trăim într-o perioadă de austeritate fiscală. Din perspectiva BERD, instrumentele financiare sunt binevenite uh, la bugetul european pentru că sunt compatibile cu niște piețe mai durabile mai ales uh, din perspectiva investițiilor create, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt durabile, dar și pentru a ne asigura că creăm piețe, piețe locale, pentru a oferi finanțare față de aceste, pentru, mă scuzați, aceste sectoare. Prin subvenții putem să creăm uh, distorsiuni și să subminăm viabilitatea instituțiilor financiare locale. Trebuie să ne amintim că obiectivul nostru este să realizăm investițiile inițiale pe care le oferim noi, dar și din perspectiva băncii noastre, să creăm la nivel local capacitatea de finanțare a acestor investiții. Din perspectiva noastră, e foarte bine să avem piețe mai compatibile cu piețele să avem o durabilitate a investițiilor pe termen lung, investiții care să continue și după contribuția Uniunii Europene. În al doilea rând, doream să mă refer la un subiect menționat și de colegi, și anume că avem astfel șansa de a pune în comun expertiza diferitelor instituții financiare și că putem astfel să o folosim pentru a îndeplini obiectivele de politică ale Uniunii Europene. Uh, Vedeți că participanții prezenți astăzi sunt fiecare diferit în felul lui. Din perspectiva Berg, trebuie să vă spun că noi suntem o instituție menită în primul rând să promoveze sectorul privat. 70 până la 80% din clienții noștri fac parte din sectorul privat, avem și o perspectivă geografică, nu acoperim toate cele 27 de state membre, ceea ce unor e privit ca un dezavantaj, dar în statele în care operăm suntem prezenți la nivel foarte local. Avem personal din statele respective, avem o expertiză foarte variată și foarte specifică, inclusiv uh, în anumite sectoare. Avem uh, experți din sectoare foarte diferite, de exemplu din sectorul financiar, <clears throat> și uh, din sectorul uh, finanțelor municipale, de exemplu. Noi considerăm că e foarte important nu numai să se uh, realizeze investițiile, ci și să se realizeze dezvoltarea economică ca obiectiv de politici europene. Dacă acest lucru nu se realizează, atunci proiectul nu primește undă verde. Noi luăm foarte în serios acest criteriu. Recunoaștem eforturile de uh, armonizare și de simplificare, însă am dori să uh, venim și cu o notă de precauție aici, pe care o împărtășesc și alți colegi. Aceste instrumente trebuie să beneficieze de flexibilitate, trebuie să li se permită să ajungă și la acele lacune ale pieței, care, din păcate, există. De exemplu, investițiile în eficiența energetică în state specifice trebuie să se potrivească perfect cu mediul reglementativ. Deci, trebuie să existe o coordonare între state pentru atingerea acelor, acelorași obiective. Trebuie să existe o flexibilitate pentru aceste instrumente ca ele să poată să trateze probleme specifice pe baza unor studii de piață specifice, pe o analiză a lacunelor și deficiențelor piețelor, ca să se poată îndeplini obiectivele dorite de Uniunea Europeană, de exemplu în domeniul eficienței energetice. Și în cele din urmă vreau să vă spun că salutăm utilizarea instrumentelor financiare și mai ales în domeniul în care piețele financiare private nu oferă finanțare și e nevoie de fonduri publice, de fonduri europene ca să atingem obiective specifice ale Uniunii Europene. Nu trebuie să ne pripim și deși noi suntem pentru instrumentele financiare și pentru utilizarea lor, uneori acolo unde se constată o lipsă de finanțare din partea sectorului privat, înseamnă că există o problemă specifică care trebuie mai întâi rezolvată. Uneori poate să fie vorba de uh, supervizarea financiară, alteori de dezvoltarea de capacități sau alte probleme uh, specifice. Haideți să nu ne pripim, uneori este nevoie de uh, măsuri foarte specifice pentru fiecare instrument. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul domnului Mark Schublin, reprezentantul Fondului European de Investiții. Ok. Je vais être Mulțumesc, domnule președinte, voi fi uh, succint și voi încerca să vă ilustrez printr-un exemplu un instrument financiar și asta pentru a vorbi despre elementele importante uh, pentru noi uh, și pentru a relua ceea ce spuneau uh, colegii care au intervenit anterior. Vorbeam despre lupta microfinanțării cu excluziunea socială. Este un program lansat în 2011 de Fondul Monetar Internațional și susținut de DG Omple. Această direcție generală ne-a indicat faptul că aceste persoane excluse din sectorul bancar ar trebui să se întoarcă la muncă prin crearea unei micro-întreprinderi. Prin urmare, ar trebui folosite microfinanțări peste tot în Europa. Acest efort a fost uh, însoțit de uh, femei și am uh, pus la punct împreună cu Comisia, cu Direcția Generală de Ocupare, un proiect de 200 de milioane de euro, care au început să fie folosiți din 2011 și vor fi folosiți până în 2016, pentru a putea pune în aplicare instrumente de garantare, de împrumut și de participație. De asemenea, ar trebui să se preia și riscul. Această facilitare uh, Uh, vizează instituții de microfinanțare, anumite bănci uh, cooperative de talie mică sau intermediari financiari. Prin urmare, am dorit să ajungem la populația exclusă din sectorul bancar, care își caută un loc de muncă pentru a putea uh, supraviețui. Pentru că crearea de uh, micro surprinderi, uh, se pare că în foarte multe cazuri uh, reprezintă o soluție pentru a ieși din șomaz. Această facilitate a început să fie fost în 2011. În acest moment, 74 uh, de milioane de euro au fost deja alocați pentru foarte multe operațiuni în 14 state. 27 de milioane de euro au fost deja folosiți pentru a finanța microantreprenori. Este un succes deja Um, e un uh, proiect în care banii sunt uh, alocați imediat, uh, un proiect cu obiective specifice și ar trebui să insist asupra patru elemente cheie care ar putea să fie cele ale instrumentelor financiare. Atunci când e vorba despre alocarea de resurse, e clar că există un vehicul care funcționează între Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană, Comisia asumându-și o parte din risc. Cred că vom ajunge și la situația în care vom putea atrage și alți parteneri, de exemplu comerciali, alți investitori, așadar în aceste fonduri de investiții. Cel de-al doilea aspect este împărtășirea riscului. Este un element esențial al instrumentelor financiare pe care îl putem remarca în acest caz precis și în contribuția Uniunii uh, Europene care permite să acopere uh, un uh, risc inerent acestui sector, Uh, de investiții în activități comerciale. Efortul bugetar uh, transformat în instrument financiar uh, permite atragerea altora și acoperirea unor alte riscuri posibile. Toate acestea pentru a finanța un anumit sector. Efectul este unul de multiplicare pentru că, până la urmă, totalitatea celor 200 de milioane de euro, 100 de la Banca Europeană de Investiții și 100 de la Comisie, ne vor aduce 550-600 de milioane de euro în profitul acestor micro-întreprinderi într-o perioadă de 4 ani. Practic, se cheltuie mai puțin cu 100 de milioane de euro din bugetul european, deci acest um, efect este foarte important. Pentru noi, în cadrul sistemului, uh, avem de-a face cu un exemplu bun de folosirea banilor în microinvestiții, de exemplu în, uh, țărilor de, uh, în țările de jos, unde s-au folosit 4 milioane de euro pentru a se acoperi riscurile, însă asta a dus la câștig de 20 de milioane de euro pentru băncile comerciale olandeze care au susținut aceste micro-întreprinderi și pe cei excluși. Vă rog să conchideți, spune domnul președinte. Uh, Flexibilitatea e necesară pentru toate instrumentele financiare și ea trebuie să permită acoperirea um, a 27, 28 sau 29 de piețe. Mulțumim, domnule. Spune domnul președinte, dau acum cuvântul domnului Gerhard Hümer, care reprezintă uh, Organizația uh, Unii Europene pentru Întreprinderi Mici și uh, Mijlocii. Mulțumesc, uh, domnule președinte, m-am bucurat să fiu invitat aici, să pot vorbi în numele IMM-urilor, ca fiind unul dintre principalele grupuri private implicate în aceste instrumente financiare. Aș dori să încep spunând că, pe lângă eficiența instrumentelor financiare în comparație cu a granturilor, mai există un motiv pentru care noi uh, susținem uh, aceste instrumente financiare și garanțiile, pentru că ele uh, nu distorsionează atât de mult concurența precum granturile. Dacă ne uităm puțin la programele actuale sau la programele din ultimii 10 ani, ei bine, am avut experiențe foarte bune. Evident că uh, am contribuit, uh, s-a contribuit mult la crearea unor uh, scheme de garanții în vechile state membre. Acum vedem acest proces aplicat și în noile state membre ale Uniunii Europene. Reacția programelor europene la uh, criza financiară împreună cu ajutoarele de stat au contribuit la stabilizarea sectorilor uh, IMM-urilor, sectorului IMM-urilor în 2009 și 2010. IMM-urile uh, se află la uh, finalul lanțului de uh, producție atunci când vine vorba despre instrumentele financiare alocate de către comisie. Există intermediari naționali, intermediari reprezentați de bănci, așadar noi suntem la finalul acestui proces. Datorită unor regulamente complicate, a fost foarte dificil să lansăm procesele pentru IMM-uri. Uh, a fost nevoie de foarte multe eforturi pentru a vedea că aceste instrumente încep să funcționeze. În ceea ce privește fondurile structurale, regulamentul care le vizează în acest moment uh, face folosirea lor foarte dificilă. Există foarte multe proiecte în foarte multe regiuni ale Europei uh, care nu au avut succes, care nu au putut fi implementate datorită acestor dificultăți de a uh, rezolva toată această chestiune cu regulile uneori putem vedea că condițiile oferite de comisie sau de către intermediari pentru un anumit instrument financiar nu sunt suficient de atractive uh, pentru uh, a încuraja IMM-urile să profite de ele. Adică dacă aceste instrumente nu vizează piețele, ele sunt inutile și pot fi evitate pe viitor. Un alt aspect este cel care vizează capitalurile de uh, risc. În regulile sale privind ajutorul de stat, Comisia permite susținerea acestor tipuri de capital de risc pentru IMM-uri, oferindu-se garanții pentru capitalurile de uh, risc oferindu-se stimulente investitorilor privați și așa mai departe. Toate acestea uh, sunt chestiuni interzise în folosirea instrumentelor financiare în acest moment. Prin urmare, nu ni se pare care sens să avem pe de o parte un regulament care permite anumite chestiuni, câtă vreme pe de altă parte avem anumite uh, programe care nu permit folosirea acestor uh, uh dispoziții. Prin urmare, credem că aici am mai putea discuta uh, lucrurile, am putea insista pe o anumită flexibilitate în folosirea banilor publici și în folosirea capitalelor de risc. Și un ultim aspect, acum, există foarte multe uh, instrumente uh, la dispoziția noastră acum, foarte multe programe și pentru noi e foarte greu să obținem o imagine de ansamblu. Prin urmare, noi ne-am ne bucurăm de aceste uh, intenții de a reduce programele, de a revizui puțin instrumentele, pentru a putea găsi anumite platforme de armonizare a uh, sistemului. Noi suntem cu totul de acord cu asta. Salutăm de asemenea faptul că acum nu doar uh, garanțiile uh, pe termen lung trebuie susținute, ci și cele pe termen scurt. Ne bucurăm că fondurile structurale vor putea fi folosite uh, mai ușor pentru instrumente financiare. Și acum ultimul meu comentariu în legătură cu propunerea uh, Comisiei pentru COSME și pentru uh, Horizon 2020. Uh, sunt niște sume care uh, uh, trec de la COSME spre uh, finanțarea Horizon. Există o presiune uh, pentru a uh, crește fondurile pentru COSME la 500 uh, de uh, milioane de uh, euro, pentru că altfel vor fi afectate instrumentele financiare de uh, sub cupola Horizon, pentru că avem nevoie de uh, împărtășirea riscului peste uh, valoarea de uh, 100 de uh, milioane. Avem instrumente care acționează în uh, paralel și noi uh, am dorit să înțelegem de ce pe viitor se dorește să se procedeze astfel. Noi n-am înțeles. Prin urmare, sperăm că am putea scăpa de uh, acest uh, sistem. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru această mărturie importantă a principalilor beneficiari. Dau acum cuvântul domnului uh, Christophe Bourdieu, care uh, reprezintă uh, grupul CDC din Franța. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vremurile sunt grele, confirm. V-am trimis o prezentare în scris și vreau doar să insist asupra anumitor aspecte. Colegul Craincourt a, a făcut o prezentare foarte bună pe instrumentele financiare și viitorul acestora. Vreau să vă spun că pentru noi, instituția pe care o reprezint, uh, uh Instrumentele sunt foarte importante, avem mai bine de 200 de ani de experiență în general cu finanțarea și, și cu aceste instrumente financiare. Avem uh, un raport pe care noi l-am întocmit, pe care îl puteți consulta în ceea ce privește instrumentele financiare și impactul lor asupra teritoriului Franței, studii pe care vă invit să-l studiați de asemenea. Casa de depuneri Chezo Depo din 2007 este interesată de aceste instrumente mai ales investiții pe termen lung. Ca și colegi de la KV și BEI, am uh, creat un club al investitorilor pe termen lung, iată un produs european 100%, care promovează investițiile pe termen lung. Avem și un instrument numit Margherit, pe care noi l-am promovat, nu revin asupra lui, însă ne-am concentrat asupra dimensiunii uh, pe termen lung a investițiilor. Este vorba până la urmă de o rețea, rețea care promovează instrumente de capital risc, EFIN, și care încă o dată se preocupă de aceste tipuri de investiții pe termen lung. Ca să revin la instrumentele financiare propriu-zise. În primul rând, uh, iată, aceste instrumente financiare nu sunt nimic nou, poate că au un nou ambalaj uh, și vor apărea puțin diferit în 2013-2020, următoarea perspectivă. Deci nimic nou, pe de altă parte aș dori să subliniez mai mult cum sunt ele folosite propriu-zis. Investiții pe termen lung, instrumente pe termen lung, de ce? Pentru că ne gândim, bineînțeles, în lumina strategiei UE 2020 și, în acest sens, principalul motor al creșterii sunt tocmai sectoarele cu viziune pe termen lung. Infrastructură, IMM-uri, educație, sănătate. Ei bine, aici trebuie investit mai mult, aici trebuie mobilizate investițiile și provocările sunt imense. În acest sens, instrumentele financiare împreună cu contrapartida europeană sunt un instrument sau instrumente extrem de puternice dar pentru asta trebuie să le maximizăm eficiența. Ce înseamnă acest lucru, având în vedere constrângerile bugetare care apasă asupra bugetelor naționale, aceste instrumente financiare trebuie să atragă un maxim de, din economiile cetățenilor europeni pentru a finanța uh, acele politici uh, pentru strategia 2020. Pentru asta e nevoie de transparență, Uh, nu foarte costisitoare pentru a putea fi desfășurate, de exemplu pentru instituțiile care se vor ocupa de ele, cum ar fi BEI, dar și alt tip de investitori. Și, nu în ultimul rând, pe plan strict macroeconomic, este foarte important ca Uniunea Europeană să-și pună întrebarea în ceea ce privește promovarea unor instrumente specifice pe termen lung, mai ales acele obligațiuni OPSCVM, ca și Uh, obligațiunile de proiect, acestea ar putea să orienteze într-adevăr pe termen lung acele fonduri și economii care până la urmă ne vor ajuta să ieșim din acest uh, cerc vicios al datoriei care practic cutremură cumva lucrurile pe piața. Astăzi, din păcate, mulțumesc foarte mult. Urmează numele Banche în grupe KFV, domnul Cristian Kramer. Mulțumesc. Cum timpul este atât de uh, prețios, nu o să vă rețin foarte mult. Noi reprezentăm o bancă de dezvoltare și avem trei secțiuni. Uh, promovarea IMM-urilor, domeniul locativ și pentru uh, autoritățile locale, precum și o componentă externă mai ales în țările în curs de dezvoltare și de tranziție. În toate activitățile noastre, atât în Europa, în Germania, dar și la interna pe internațional, implementăm o serie de programe și vă dau niște exemple. În primul rând, ce se întâmplă în Germania în programul de competitivitate și inovație. În acest context, noi am primit uh, o garanție CPI și vedeți uh, foarte bine pe uh, planșă în ce măsură se refinanțează acești bani Uh, și care apoi ajung la firmele noi uh, create, startup de tip IMM și în acest context 80% din risc este preluat de banca noastră. Dar, de fapt, 50% din risc este împărtășit cu programul CPI și această partajare a riscurilor duce la un portofoliu mai substanțial pe termen lung de asemenea o mai mare posibilitate pentru IMM-uri de a se finanța, pentru că numai ce a început activitatea, și o mai mare flexibilitate a dobânzilor. Apoi, un exemplu clar, programul Helena, aici e vorba de un program de împrumut global cu asistență tehnică. E vorba de, finan- de participarea și a finan- uh, intermediarilor financiari care apoi implică și autoritățile locale pentru proiecte de energie și infrastructură. Asta înseamnă investiții durabile uh, pe lângă autoritățile locale în ce privește proiectele energetice, printre altele. Este vorba de un canal uh, foarte bun de finanțare care poate să complementeze foarte bine programul BEI despre care au vorbit și colegii respectivi. Pentru că știm bine că BEI are un, face programe și împrumută direct, critează direct, pentru că noi avem o altă formulă și astea se combină foarte bine. În sfârșit, un alt exemplu, un uh, exemplu African Investment Trust Fund, uh, este vorba de un leverage by know-how. Este vorba de un uh, program prin care în acest uh, fond se prezintă o serie de proiecte legate de know-how și se contează, se contează pe un efect de pârghie. Instrumentele financiare s-au dovedit foarte importante și pot să joace un rol deosebit în obținerea obiectivelor europene. Avem de asemenea efect de pârghie, pârghie calitativ și cantitativ, însă ele trebuie să fie desfășurate uh, uh, mod prudent pentru a nu avea acel efect de crowding out, pentru a nu crea confuzie. Trebuie, bineînțeles, în acest context, nici să nu ne călcăm uh, pe bătături cu alți creditori, cum ar fi BEI. Bineînțeles că transparența trebuie să fie asigurată, nu vă va surprinde acest lucru, și infrastructurile de implementare a programului trebuie să fie cât se poate de simple și de lizibile. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, spune domnul președinte la masur, intervenții de foarte bună calitate și toată lumea a respectat timpul. Vreau să vă întreb dacă doriți să profitați de această ocazie pentru a uh, uh, interveni. Avem aici uh, cei care au făcut prezentări, reprezentanții ai comisie, reprezentanții unor instituții financiare legate de UE sau altele, reprezentanții ai consumatorilor. Nu știu dacă aveți informații sau ceva de împărtășit, comentarii. Domnul Goran. Thank you, Chair. Yes, I have... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări și comentarii eu sunt raportor pentru raportul referitor la obligațiunile de proiect pe care îl vom vota în câteva minute după acest atelier și aș dori să vă întreb câteva lucruri. În primul rând, în mod evident, instrumentele financiare nu sunt un lucru nou, însă ne aflăm într-o situație nouă și vom avea nevoie de ele din ce în ce mai mult, pentru că, în mod evident, investițiile uh, trebuie să respecte uh, condițiile băncilor, condițiile statelor membre și uh, acestea își reduc bugetele, însă investițiile trebuie să crească. Și am o întrebare pentru reprezentanții de la CDC uh, pentru că v-ați referit la investiții pe termen lung, probleme de investiții pe termen lung. Ce înseamnă, ce facem ca să rezolvăm aceste probleme? V-aș ruga să ne dați mai multe detalii. De asemenea, salut ce a spus James Spencer și ce au spus Spence, mă scuzați, și colegii lui în legătură cu abordarea de portofoliu. E un lucru pe care am încercat să-l uh, introduc în raportul meu, sper că va fi susținut, pentru că cred că avem nevoie de abordarea de portofoliu în legătură cu proiectele, să includem nu un proiect, ci mai multe de exemplu, proiecte de dimensiuni mici și medii, dar și să avem această abordare asupra instrumentelor financiare. Cred că e o idee foarte bună. În legătură cu finanțarea investițiilor, ar fi interesant să ne spuneți ce părere aveți, pentru că avem propunerea Comisiei pentru obligațiuni de proiect în faza pilot. Putem discuta despre aceste obligațiuni de proiect pentru că s-ar putea uh, ca această titulatură să creeze impresia falsă că Uniunea Europeană va uh, emite obligațiuni și noi nu dorim, de fapt, să emitem obligațiuni, să nu emitem un instrument de sporire a creditului. Aș vrea să știu dumneavoastră cum, cum priviți această propunere a Comisiei, cum o putem ameliora? Adică, uh, ce ați spune în legătură cu această propunere? Există ceva specific, un aspect pe care credeți că ar trebui noi să-l introducem la negocieri? În cele din urmă, în raportul meu, eu am încercat să rămân la faza pilot a obligațiunilor de proiect și de asemenea am dorit să deschid o uh, posibilitate de discuții în legătură cu o abordare deschisă, o abordare în care sectorul public al Uniunii Europene să fie mai implicat în, în emiterea de obligațiuni. Ce părere aveți despre acest lucru? Despre ce spune Comisia în propunerea sa referitor la necesitatea de a crea o piață mai puternică a obligațiunilor, cu mai multe lichidități, mai fluidă și de asemenea o perspectivă de a crea o piață deschisă. Eu am spus în uh, raportul meu că trebuie să creăm o astfel de piață unică europeană deschisă pentru obligațiunile de proiect. Ce părere aveți? Mulțumesc! Mai sunt alte comentarii? Eider, dorești să... doriți să puneți niște întrebări sau preferați să trageți concluziile la sfârșit? Alături de noi se află un cercetător de la Centrul European CEPS, Jorge Núñez. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru invitație. Eu sunt prezent aici pentru că mă ocup de un studiu care va reprezenta, de fapt, continuarea studiilor prezentate astăzi. Noi ne referim la propuneri în loc să ne referim la ce s-a întâmplat până acum. Ce s-a întâmplat până acum a fost studiat și noi încercăm în studiul nostru să utilizăm aceeași terminologie încercând uh, să fim compatibili ca atunci când citești, am, uh, citești primul raport să nu ajungi să citești altceva în al doilea raport. Noi dorim să se creeze o conexiune și chiar o extindere a primului raport. Câteva comentarii la modul general, instrumentele financiare inovatoare sunt utile și uh, sunt un lucru bun pentru a se face diferența între situațiile unde e nevoie de subvenții și situațiile unde există și alte oportunități. Acolo unde există uh, teama de riscuri, trebuie să vă spun că nici subvențiile nu sunt uh, total lipsite de riscuri. Vă amintesc situația PAC uh, când uh, s-a s-au dat niște subvenții și apoi statele au trebuit să ramburseze banii în 30 de ani și nu i-au mai rambursat niciodată, e clar că există riscuri. Se, uh, există chiar riscuri enorme, sistemice. Regulile în Uniunea Europeană sunt destul de conservatoare, sunt prea adesea nu își asumă, nu duc la asumarea de suficiente riscuri, chiar sunt anti-riscuri. Ce este important? E foarte serios, trebuie să se analizeze foarte serios că instrumentul respectiv îndeplinește obiectivele de politice ale Uniunii Europene, că sunt clare criteriile de selecție ale proiectelor, Trebuie să se impună clar obiectivele UE ca să nu fie nevoie să se monitorizeze apoi uh, dacă proiectele le îndeplinesc. Cu cât sunt mai bune criteriile, cu atât sunt mai bune proiectele. Mă bucur că s-a deschis uh, poarta pentru combinația de subvenții și fonduri știu că foarte multe proiecte uh, nu au ajuns să se concretizeze pentru că sistemul era prea rigid pentru multe firme, mai ales IMM-uri. Și deci cred că sistemul acum este bine făcut. Ce contează este să se dezvolte mult mai mult capacitățile, să se implice băncile, să cunoască sistemul pentru că durează mult până când sistemul este pus în aplicare și avem nevoie de reguli foarte clare privind împărțirea eforturilor între BEI, care are capital, un anume capital, o anumită putere și trebuie să-și păstreze statutul, pentru că altfel își va pierde uh, capacitatea de a reduce rata dobânzii. Așadar, BEI trebuie să intervină, la fel și alți parteneri și regulile trebuie să fie foarte clare, pentru că și băncile naționale, dar și instituțiile financiare internaționale joacă un rol foarte important și trebuie să fie clară delimitarea. Aș vrea să spun că este important ca aceste instrumente să respecte anumite reguli, după cum v-am spus, plus valoarea europeană, obiectivele politici, politice și apoi suplimentarea și nu uh, substituirea, pentru că aceasta ar prezenta riscuri. Și mai ales când sunt bănci publice la nivel național, trebuie să vedem cum se implică ca să se coordoneze cu celelalte instituții și nu doar să le înlocuiască. Trebuie să analizăm stabilitatea și riscurile, însă, după cum v-am spus, aici regulile sunt destul de prudente față de riscuri. Instrumentele sunt de mici dimensiuni, propunerile uh, țin cont de potențial și de cerere oricum. Trebuie să ne asigurăm că eficiența în implementare este foarte bună, de aceea cred că dezvoltarea capacităților trebuie să joace un rol mult mai mare trebuie să se producă, mai ales în statele în care uh, nu sunt suficiente investiții ale băncilor private. E vorba de uh, finanțarea pentru IMM-uri și voi încheia imediat. Și uh, pe noi, în realizarea acestui studiu, ne interesează foarte mult rolul diferitelor instituții, mai ales rolul Parlamentului, Uh, de aceea voi încerca să discut cu toată lumea și să uh, aflu exact ce înseamnă toate aceste propuneri pentru viitor, pentru că deocamdată nu e prea clar. Și atât deocamdată vă mulțumesc. Găran Ferm a pus niște întrebări domnului Spence și domnului Bourdion, dacă am înțeles eu bine. Domnul Spence. Thank you, uh, Chair. The, uh... Mulțumesc domnule președinte. Problema etichetării obligațiunilor de proiect mi se pare că e una critică. Pentru un neexpert precum sunt eu, să spunem că obiective, uh, obligațiunea de uh, proiect uh, s-ar putea să fie similare cu alte scheme de obligațiuni care au fost uh, propuse și cred că trebuie făcută o distinție aici atunci când ne gândim la stimularea creditelor sau la stimularea creșterii, cum uh, sugeram noi. Probabil că ar trebui să spunem uh, mai direct că acesta este obiectivul acestor tipuri de uh, obligațiuni. Revin la o chestiune pe care am uh, ridicat-o anterior și anume spunând că în textul de buget al Uniunii Europene trebuie eliminate formulările folosite pentru a descrie lucruri diferite, astfel încât oricine uh, dorește să facă trimitere la textul bugetului Uniunii Europene, cum fac eu, de exemplu, să poată înțelege clar uh, că uh, vorbim despre instrumente diferite. aș sugera ca uh, ceilalți colegi să facă și ei uh, comentarii în legătură cu uh, întrebările adresate și în cele din urmă aș dori să uh, subliniez uh, um, importanța uh, cadrului juridic. Mi se pare că Consiliul are o abordare destul de restrictivă în acest moment și ar fi păcat pentru folosirea acestor instrumente financiare pe viitor ca dispozițiile juridice să fie prea restrictive. Ați putea spune ceva în legătură cu abordarea legată de portofoliu, care a fost o chestiune uh, specifică, cum uh, stau uh, Uh, lucrurile aici. Sunt câteva trăsături ale întrebării dumneavoastră. Prima presupune că va trebui să fii foarte uh, pragmatic și anume nu poți gestiona o mie de uh, proiecte cu o mie de persoane diferite pentru că nu există un etalon a riscurilor înțeles la fel de toată lumea. Gestionarea riscurilor este cea care va duce la uh, beneficii pentru că acesta, aceasta este realitatea. Acesta este un lucru. Apoi, în al doilea rând, uh, dacă ne gândim puțin la o varietate de instrumente, e clar că trebuie să înțelegem cum uh, funcționează fiecare dintre acestea. Unele uh, teorii uh, pornesc de la presupuneri, de la emoția sau memoria pieței, însă dacă avem o abordare trans la nivel între instrumente, atunci putem să gestionăm riscul mai bine și să avem mai multe beneficii. E clar că e vorba despre o cultură care se întoarce la aspectul pe care l-am subliniat și anume uh, să avem uh, mereu uh, afaceri cu diverse organizații care lucrează unele cu celelalte, care să înțeleagă totul exact la fel, să aibă același concept aceeași înțelegere pentru produs, pentru rezultate și așa mai departe. Sper că am răspuns cu asta la întrebarea dumneavoastră. Mulțumim, domnul președinte, domnul Bordiu. Mulțumesc. Ca remarcă de natură generală, chestiunea este una complexă, însă dacă totuși trebuie să dau un răspuns, uh, aș spune că dacă ne gândim la idei noi pentru instrumentele financiare, probabil că o anumită orientare ar trebui să fie următoarea. Trebuie să vedem exact unde există un eșec al pieței. Există o idee uh, conform care ar trebui să acționăm doar acolo unde există un eșec al pieței. Dumneavoastră vă refereați la finanțare pe termen lung și e clar că există un eșec al pieței atunci când vine vorba despre refinanțarea privată a investițiilor pe termen lung. Mulți uh, investitori uh, sau bănci private uh, renunță la afaceri sau au renunțat pentru că a trebuit să o facă sau pentru că au schimbat modelul de afaceri. Dacă aceasta ar fi o orientare și anume să se structureze noua perioadă de acțiune a instrumentelor financiare pe un eșec al pieței, atunci am putea să facem lucrurile altfel. Domn președinte, vă mulțumim. Domnul Bourdieu. Aș dori să completez ceva în legătură cu obligațiunile de uh, proiect. Sunt niște chestiuni pe care nu le-am uh, verificat, dar se pare că 2000 de uh, miliarde de euro vor fi uh, mobilizate de comisie pentru infrastructurile de transport. Trebuie găsiți acești, acești bani. Obligațiunile de proiect reprezintă un prim pas pentru mobilizarea acestui uh, capital. Mă gândesc așadar că este important ca Uniunea Europeană să se doteze cu o piață adevărată, care să aducă produse de foarte bună calitate și care să poată să atragă investitori. Însă pentru asta e nevoie ca Uniunea Europeană să înțeleagă că uh, e nevoie ca anumite cadre uh, de reglementare uh, care există în acest moment Basel 2 și Solvency 2 uh, sunt discriminatorii și atunci uh, E clar că există o anumită contradicție între dorința de a uh, te dezvolta pe termen lung uh, și uh, dorința celor care doresc să investească în Europa și care se regăsesc într-o situație de discriminare. Domnul președinte, acesta a fost un comentariu foarte important. Evident, am trans am putea transmite colegilor din alte comisii ale Parlamentului, mai ales din Comisia pentru Afaceri Economice, uh, că ar fi necesar să se uh, axeze puțin pe acest subiect. Nu mai există alte solicitări de intervenție, prin urmare, uh, probabil că EDER va dori să conchidă. Da, domnule președinte, voi fi foarte succintă, doar un minut. Am ascultat diverse comentarii, a existat un consens relativ în ceea ce privește diagnosticul și analiza acestor instrumente financiare. Am apărat aceste instrumente financiare în cadrul acestei comisii și cred că vom face exact același lucru și de acum înainte, pentru că avem nevoie de aceste instrumente, avem nevoie să putem mobiliza capitalul atât public cât și privat, pentru că, după cum știți, în acest moment există foarte multă reticență atunci când vine vorba de implicarea în proiecte mari. Majoritatea acestor uh, instrumente financiare își păstrează obiectivele, însă pe lângă asta am uh, remarcat că au existat probleme sau uh, um, eșecuri. Mai mulți vorbitori au menționat aceste lucruri, că trebuie să vorbim despre aceste eșecuri și să uh, vedem cum vor arăta lucrurile în viitor. Trebuie simplificate aceste instrumente, mai e nevoie de transparență și de cunoștințe, s-ar putea chiar să fie nevoie să le reducem uh, numărul. De asemenea, și sfera lor de cuprindere trebuie să fie uh, foarte clară. Sunt chestiuni care au fost menționate de mai multe ori în această dezbatere, la fel și chestiunea flexibilității. Am vorbit și anterior despre flexibilitate pentru a ne putea adapta la nevoile pieței. Următorul pas uh, E bine, vom avea un nou uh, studiu și apoi vom face o analiză care să acopere toate perspectivele, inclusiv pe cea a Comisiei. Comisia va veni apoi cu o propunere și apoi vom vedea dacă această propunere se aliniază recomandărilor pe care le-am subliniat în această dezbatere. Vom avea și alte ocazii, firește, de a schimba opinii în legătură cu acest uh, subiect uh, și uh, cred că data viitoare um, se va întâmpla asta pe 10 mai, când vom avea o nouă dezbatere în cadrul acestei comisii. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această dezbatere. Au a existat timp de intervenție doar de 5 minute, cred că acest lucru a fost foarte productiv pentru că toată lumea a subliniat exact esențialul. Am vorbit despre proiecte tangibile și acest lucru este uh, de ajutor pentru că ne ajută să vizualizăm o chestiune foarte complexă. Deci e bine să uh, primim din când în când indicații în legătură cu anumite exemple tangibile, cu situații concrete în care putem să folosim aceste instrumente. Domn președinte, mulțumim. Am dorit să ne asigurăm că această analiză va putea fi publicată pe site-ul internet al Parlamentului. Apoi uh, vom urma recomandările doamnei raportor. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, experților uh, externi și lui Eder. Și, dragi colegi, v-aș ruga să părăsiți în liniște sala. Vă rog, pentru că nu întrerupem ședința. Sau, mă rog, o întrerupem pentru câteva secunde. Alors, je vous indique, pendant que les intervenants s'en vont, Așadar, câtă vreme se iese din sală, aș dori să vă spun că ne pregătim pentru vot. Așadar, um, căutați-vă cartelele de vot. Vom avea un uh, vot mai complicat din punct de vedere tehnic asupra raportului lui uh, Goran Fern. Însă, înainte să votăm acest raport al lui Goran Ferm, la solicitarea Comisiei Europene, mai întâi vom vota singurul virament de pe ordinea noastră de zi de astăzi. Prin urmare, Vă rog să ieșiți din sală cei care nu sunteți interesați de ceea ce va urma în cadrul discuțiilor din comisia noastră. Vă mai las la dispoziție câteva secunde pentru uh, a putea să fie distribuite listele de vot. Sunt uh, grupuri care încă nu au uh, lista de vot. Liberalii se pare că nu sunt la curent. se pare că sunt și anumiți elevi indisciplinați care nu și-au adus uh, cartela de vot astăzi. Nu am nici eu pe a mea. Dar uh, totuși voi vota cu grupul liberal. Putem uh, începe votul pentru virament. Francesca Balzani nu este aici, însă Goran ne va prezenta lucrurile în locul dânsei. Francesca m-a uh, rugat să transmit scuze numele său uh, și uh, vreau să spun că vorbim despre transferul DEC 6. E o chestiune analizată de Comisia de Dezvoltare. E vorba de transferarea a 25 de milioane de euro pentru a acoperi criza alimentelor din Sahel. S-au discutat aceste chestiuni uh, cu Comisia DEVE și Francesca dorea doar să transmite uh, mesajul că este pentru aceste transfer. Foarte bine, mă gândesc așadar uh, că dacă nu sunt comentarii, putem vota cine este pentru aceste viramente pentru ajutor umanitar. Vă mulțumesc că cine se opune. Domnul Hartong, abțineri, vă mulțumesc se adoptă în unanimitate fără un vot. Așadar, trecem acum la votul raportului Goran Ferm. Un vot destul de complicat din perspectivă tehnică, pentru că trebuie să votăm anumite uh, amendamente. Pe de o parte, un proiect de uh, hotărâre și, pe de altă parte, un proiect de regulament. Dominic Criche a solicitat să intervină. Euh, Mulțumesc, da, un subiect complex. Timpul nici el n-a fost de partea noastră. Din, păcat, din fericire, ambianța de lucru a fost foarte bună sub conducerea raportorului, însă aș avea o cerere de făcut pentru că au existat uh, modificări de ultim moment Însă, în versiunea revizuită a amendamentului de compromis prezentată de către raportor, a fost adăugat ceva la compromisul D, care de fapt, compromisul D, repetă președintele, da, D ca David. De fapt, o trimitere asemănătoare cu cea care s-a desprins și de la compromisul F. Noi am cerut un vost pe părți la compromisul F și dorim exact aceeași metodă la D. Pentru că dacă nu, nu am fi consecvenți cu noi înșine. Deci, cum s-a întâmplat acest lucru la compromisul F, dorim la compromisul D pe părți. Prima parte să se meargă până la aliniatul 2 de C, până, ca, până la până la devine unreliable și a doua, parti, a doua parte până la sfârșitul um, um, paragrafului respectiv. În sfârșit, asta ar fi cât se poate de logic dacă ar fi să păstrăm coerența între cele două compromisuri, D și F. Pentru că dacă nu, am sacrifica coerența. Mulțumesc, domnule Eriche, domnule raportor. În primul rând, Mulțumesc domnului Riche pentru că vreau să spun că apreciez foarte mult spiritul de cooperare care a domnit în timpul ședințelor cu raportorii din umbră. Am avut și alte contacte informale. Însă nu am înțeles foarte bine unde ar trebui să se oprească prima parte de la uh, compromisul D și ce doriți, de fapt. Domnule Riche, spune președintele, deci ce cerem noi? La compromisul de să facem un vot pe părți. Prima parte să meargă până la 2 de C până la prima, primul, sfârșitul primului alineat până la, de, până la become available și apoi să se preia a doua parte. Da, domnule preaportor, acum am înțeles. Doriți așadar să ștergeți ultimul uh, subpunct de la punctul respectiv. Am înțeles acum uh, despre ce este vorba. De punct de vedere politic, însă n-aș fi de acord, pentru că am făcut o audiere, nu-i așa? un workshop și unul dintre rezultatele care s-a desprins a fost că um, avem niște motive pentru a menține acel uh, punct. Însă am înțeles și argumentația dumneavoastră, domnul președinte. Cred că toată lumea trebuie să înțeleagă ce se dorește cu acest vot pe părți și instrucțiunile să fie transmise ca atare. Bun, în orice caz, o să merg încet ca să nu să facă greșeli. Toată lumea, sper, are lista de vot. Începem cu compromisul A, mare. Care, de fapt, este identic cu compromisul G. Așa că dacă votăm pe A, atunci G este și el considerat adoptat automat. nu e așa, domnule raportor? A, nu. Mă scuzați, există totuși un vot pe părți. Cred că merg mai repede chiar decât mi-aș dori eu însumi. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Prima, par a doua parte pre, pentru, împotriva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, abțineri. Mulțumesc, se adoptă. Partea a treia. Pentru. împotriva 1. Abțineri se adoptă. Partea a patra. Pentru. Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Și o să adăugăm un vet, vot pentru, pentru că doamna Jensen nu prea cunoaște ultimele tehnologii de vârf. Bun, un PPE în plus, așa că eu mă voi abține, spune președintele. Votul s-a închis. merg, merg și liberalii, așa că nu mai adăugăm nimic. 15 pentru 17 împotrivă. Respins. Partea 4 e resp, nu se adoptă așa, dar partea 5 -a. Cine este pentru? Împotriva. Țineri, chiar majoritare, tot așa este, respins. Așa, dar nu am adoptat decât primele trei părți. Domnule raportor, putem să zicem, sau ce putem să zicem, ce impact are acest vot asupra compromisului G de la George. E același vot, e identic. Bun. Așadar, compromisul G este adoptat la fel ca și uh, în modul în care a fost adoptat compromisul A, pe aceeași uh, structură. Așadar că putem să trecem la amendamentul 42. 42 al doamnei Durand. Raportorul nu-i convine acest amendament. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Două amendamente identice, 6-11, ale raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, Vă mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 12, pur tehnic și care nu are sens să fie votat. Compromisul B mare. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Raportorului nu îi place amendamentul. Cine este pentru? Verificăm. Eu nu vot. Nu votez. Ședința de vot s-a deschis. Votul electronic s-a deschis. Cine este? Votul s-a închis. Egalitate 17 la 17 se respinge. Așadar, Amendamentul 16 merge, vine de la B, compromisul B, atunci trecem la compromisul C mare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la amendamentul 8, compatibil. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi, 47 al domnului Ashworth. Raportorul este împotriva. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Acum, compromisul D cu acel vot pe părți cerut de domnul Riche. Prima parte de la D. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri? Bun, se adoptă. Partea a doua. Acolo este clar că părerile sau opiniile politice sunt foarte diferite. Cine este pentru? Liberalii ezită. Vot electronic. Partea a doua de la compromisul D. Mare. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 11 pentru, 23 împotrivă. Respins. Așa că putem să trecem la compromisul E. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi trecem la amendamentul 23 I3. Cine este pentru? Raportorul este pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 24. I3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 25 nu pune probleme, nu votăm. Amendamentul 26 cu ceva probleme. Raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 al domnului raportor. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 al domnului raportor. Pentru, împotrivă, Se adoptă. 14. Tehnic. Nu se votează. Compromisul F. Vot pe părți. Split vot, la cererea PPE-ului. Prima parte. În primul rând, prima parte, așadar, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Ne trebuie un vot separat pentru că dacă nu mă înșel, avem un amendament. Oral? Nu, de fapt. Ah, pardon. Alors, on vote d'abord la deuxième partie, sans amendement oral. Oui, et puis on vote l'amendement oral. Bien, je vois nos assistants. Deci, fără amendament oral, asistenții dau din cap. Eu nu fac decât să urmez ce mi se spune. Bun, vot electronic. Părerile sunt împărțite. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Partea a doua 23 de voturi împotrivă, e spulberată. Amendamentul oral care a fost și distribuit. Domnule raportor, da, foarte pe scurt, da, s-a transmis, uh, toată lumea are versiunea. Se spune că interest and other revenue shall be reused va trebui să fie reutilizat. Domnul request, uh, domnul Riche, mă scuzați, spune may, să, deci să avem o uh, propunere de tip may. Poate fi reutilizat. Da, deci may ar putea, poate fi nuanță capitală în loc de shall. Uh, trebuie. Bun, cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun. În aceste condiții, cum am votat tot compromisul F, care acoperă și amendamentele aferente, mergem la G, el, de fapt, a fost uh, cumva validat de compromisul A. Știm cum s-a votat, așa că putem trece direct la amendamentul 17 de la TRAN. Raportorul este pentru, dar cine este pentru? Aici, vot electronic. O să verificăm cine este pentru. Votul s-a deschis, votul s-a închis. 23 pentru, 11 împotrivă. Se adoptă. Următoarele două amendamente sunt deja acoperite. Considerente amendamentul 15 și 1 identice. Raportorul este împotriva, dar cine este pentru? Mersi. Mulțumesc pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Ambele sunt adoptate. Amendamentul 2 de la Comisia TRAN Sporturi. Cine este pentru? Împotriva? Mersi. Se respinge amendamentul 1 al raportorului privitor la considerentul 5. Cine este pentru? Împotriva? Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă amendamentul 2 la raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 16 devine caduc compromisul H. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 18 al domnului Riche, raportorul împotrivă, vot electronic. Diferent. Le vote est clos. S-a închis votul. Avem o eroare tehnică și trebuie să o luăm de la capăt. Mă scuzați. Mă scuzați. Secretariatul a adormit. Deci vă rog să votați, hai votați, votați, toată lumea a votat, s-a închis votul. 22 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. 19. Paxas, compatibil, raportorul împotrivă. Pentru. Mulțumesc, împotrivă. Mulțumesc, abțineri. De data aceasta, PP-ul este în minoritate și se respinge. 4. Tran. Raportorul pentru, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum a doua parte de la 20 ca uh, completare. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Tran 5. Raportorul e împotrivă pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 21. Durand. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. La amendamentul, mă scuzați, la considerentul 10, ITRE 1, raportorul împotrivă, pentru. 3. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22 cu amendamentul, raportor, uh, amendamentul oral pe, de pe lista de vot. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Pot să votez prea târziu s-a închis votul? Foarte interesant. PP-ul votează împotrivă. 16 pentru, 17 împotrivă. Deci e respins. 17 pentru, 17 împotrivă. Se respinge. Regle. Euh, attendez, on recommence peut-être parce que... Haideți să o luăm de la capăt, pentru că nu e clar. Însă am și eu dreptul să votez. Ce fac, votez sau nu votez? Într-adevăr, lipsea un vot. Toată lumea a votat? De data aceasta sunt 16 pentru, 18 împotrivă, e clar. Deci cineva s-a răzgândit, asta e. Acesta a fost 22. Trecem acum la 23, care oricum e compatibil pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 Isabel Durand pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 25 Ashworth. Raportorul e împotrivă. Pentru. Nimeni. Aba da, mă scuzați, mă scuzați, nu v-am văzut. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul I3.2, avem aici un vot pe părți, prima parte, până la public funding. Raportorul este pentru, pen, uh, pentru, împotrivă. Abțineri la prima parte se adoptă. Partea a doua, raportorul e împotrivă, pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 26 richei, compatibil, raportorul este pentru, pentru. Împotrivă. Unul împotriva abțineri se adoptă. 27 pen... este identic cu ITRE 3 cu vot pe părți. Prima parte în afara cuvintelor in particular a shift până la flagship initiative. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua in particular a shift flagship initiative, pentru, împotrivă, mai ales liberalii. Abțineri se adoptă și a doua parte cu majoritate. Avem aici trei amendamente identice, ba nu, mai întâi amendamentul I34, pentru. Vot electronic. Vot electronic J'ai le droit de voter. Et Anne Jensen... Euh... Votez și eu și am rezolvat și problema lui Ian, Anne Jensen. 17 la 16, deci 4 se adoptă. 8 et le 6 sont identiques et sont compatibles avec le 4. Hein? 28 și 36 sunt identice și compatibile pentru nimeni, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 mai întâi, ITRE 5, pentru. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 7, tran 7, pentru. Împotrivă abțineri, se respinge cu o largă majoritate. Compromisul I. Vom avea aici un vot separat la ultima frază. Compromisul I fără ultima frază. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot separat pentru uh, while after până la other sectors. Pentru PPE, împotrivă. Oh, mă scuzați, mă scuzați. Intervenție fără microfon. Quite clear. Nu a fost clar dacă votăm textul sau dacă votăm pentru suprimarea lui. Nu. Nu, nu vot. Votăm pentru suprimarea aceste, acestui final de frază. Este to delete. Extended to other sectors. Okay. Then I'm, then I'm against. Atunci sunt împotrivă. Da, era într-adevăr o precizare importantă. Pentru acest vot separat. Deci pentru suprimare, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Vot electronic. On vot. On vot. Il manque un vot. Se votează, mai e o persoană, lipsește un vot. Nu, eu am votat. Asta e, s-a închis votul. 22 pentru, 11 împotrivă. Se adoptă și acesta. Acest amendament se adoptă, deci se elimină finalul frazei. Trecem la ITRE 7. Raportorul e împotrivă, pentru, nimeni, împotrivă. Toată lumea, abțineri, se respinge. 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la ITRE 9. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? 1. Împotrivă, mulți. Abțineri se respinge. 35. Raportorul este pentru, împotrivă. Pentru, mă scuzați. Împotrivă. Vot electronic. Approchons de, du moment de l'hypoglycémie, les 20... Ne apropiem de hipoglicemie, nimeni nu mai ridică mâna. S-a închis votul. 11 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Deci nu era prea clar. Avem acum mai multe amendamente la considerentul 20. 10 tran. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 10. Compatibil. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38. Raportorul e pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Tran 11, raportorul e împotrivă, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm totuși electronic. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Raimer. Prea târziu. Vom trece în procesul verbal că Raimer Böge și-a schimbat votul. Oricum, majoritatea a fost mare, 20 la 12 și o abținere. Haideți să votăm acum electronic întregul raport astfel modificat. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului. Și mulțumim tuturor raportorilor din umbră. A fost un subiect important, un vot dificil. Știu că ați lucrat uh, noaptea împreună și vă felicit. Alors, mes chers collègues... Dragi colegi, haideți să continuăm acum lucrările. Continuăm după voturi și trecem la raportul domnul, doamnei Carvalho privind aplicarea și exploatarea sistemului european de navigație prin satelit. Unde este doamna Carvalho? Mă scuzați, nu vă vedeam că nu erați chiar în lumină. Doamna raportor. Hmm. Merci, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, dați-mi voie ca înainte de acest raport privind, uh, raport privind Galileo să-l omagiez pe colegul Miguel Porta. și este o zi foarte tristă pentru noi toți care am avut privilegiul de a-l cunoaște și de a lucra împreună cu el. Munca desfășurată în această comisie de el și uh, colaborarea cu colegii a fost pentru Miguel un punct de stabilitate uh, și o motivație în această perioadă dificilă a vieții sale. Mă scuzați, mă scuzați că vă întrerup, dar mi s-a spus că mai era un vot. La raportul domnului Lavia era vorba de un aviz uh, pentru Comisia Agri. Vă rog să mă scuzați, doamnă Carvalho, vă întrerup, e vina mea, vă rog să mă scuzați. Și vă propun să votăm acum raportul domnului Lavia. Este un singur vot. Bon. Il un amendement et un vot sur le rapport. Mai este un, doar un amendament, deci înainte să ieșiți din sală, cine trebuie să, pleac, să plece după vot, haideți să votăm totuși imediat, vă rog frumos. Aveți listele de vot. Avem un amendament al doamnei Andreasen. Un amendament global de respingere. Pentru nimeni, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votul final pentru raportul domnului Lavia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, felicitări, doamnă Carvalho, vă rog să continuați. Continuând, uh... Domnule președinte, voi continua. Voiam să îl omagiez pe uh, colegul nostru Miguel Portaș. După cum ați spus, este o zi foarte tristă pentru noi toți, care, care am avut privilegiul de a-l cunoaște și de a lucra cu el. Spuneam că pentru el munca sa și relațiile cu colegii reprezenta o motivație în această perioadă grea din viața sa și lucrările noastre de aici reprezintă un omagiu pentru el. Acum mă refer la un aviz privind propunerea Comisiei referitoare la implementarea și exploatarea Sistemului European de Navigație Globală prin Satelit. Programele Galileo și EGNOS au fost create pentru a realiza un uh, sistem de navigație european. Cele două programe reprezintă un singur sistem și uh, sistemul uh, integral va fi alcătuit din 36 de sateliți asociați prin diferite structuri. Va, acest proiect va fi responsabil de uh, trading electronic, uh, management al traficului rutier și fluvial și așa mai departe. Majoritatea fondurilor cheltuite pe proiectele Galileo și EGNOS intră direct în economia europeană. Trecând la propunerea Comisiei, Comisia a propus un nou cadru de finanțare și uh, guvernanță pentru aceste două programe. Aș dori să felicit Comisia pentru munca de până acum. Mai ales uh, susțin propunerea de a continua finanțarea acestor programe în, următoarele, în următorul cadru financiar multianual. Comisia propune o sumă de 7 miliarde de credite de angajament la prețurile din 2011, deci cam 7,9 miliarde la prețurile actuale pentru aceste programe. Include de asemenea o sumă care va acoperi finanțarea potențială și riscurile de finanțare și de exploatare, e vorba de 1005, 1005 milioane de euro. Orice fel de suprapuneri în cheltuirea celor, uh, acestor uh, garanții ar trebui să fie luate din bugetul inițial sau, conform articolului 14 din Regulamentul Cadrului Financiar Multianual, ar trebui să fie modificate prin decizie unanimă a Consiliului cu consultarea Parlamentului European. Așadar, această sumă este încadrată în bugetul european. Meritul soluției propuse de comisie pentru ring fencing-ul acestei uh, sume pentru această structură poate fi avută în vedere pentru negociatorii CFM pentru celelalte proiecte de infrastructură ITER și uh, GMS. Aș uh, recomanda, mă scuzați, aș reaminti că în perioada cadrului financiar multianual 2007-2013 au, uh, s-au depășit foarte mult costurile prevăzute și deci cadrul financiar multianual a fost revizuit pentru a include suma de 1,3 miliarde de euro după negocieri prelungite între Parlamentul European și Consiliu. Pentru comisie, dată fiind experiența din evaluarea programului, Noua fază de desfășurare și exploatare prezintă mai puține riscuri de uh, depășire a costurilor decât se uh, s-a întâmplat în faza inițială de dezvoltare. Haideți să vă prezint uh, cum evaluez eu propunerea comisiei. Sunt trei aspecte principale pe care le-am introdus eu în aviz. Primul aspect în cazul unor obligații financiare neprevăzute suplimentare, acestea ar trebui să fie uh, acoperite de marja disponibilă între plafoanele CFM și plafoanele de resurse proprii, fără să fie penalizate alte programe de succes din uh, cadrul titlului 1, de la rubrica 1. Apoi, trebuie să ne asigurăm că autoritatea bugetară este informată în mod adecvat și suficient referitoare la fazele de încheiere și de fazele de încheiere a implementării acestui regulament. Un comitet, de, în loc să fie cazul că un comitet de reprezentanți ai statelor membre să fie informat, dorim ca Parlamentul European să fie inclus în procesul de informare și de monitorizare a procesului. Trebuie să se sublinieze în special necesitatea ca Parlamentul să fie informat, la fel ca și Consiliul, de către Comisie în caz de riscuri necontrolabile care să uh, producă devieri ale programului, fie că e vorba de costuri, fie că e vorba de calendar. În al treilea rând, am lista finală de elemente minime care trebuie să fie incluse în orice raport anual al Comisiei uh, pentru Parlamentul European și pentru Consiliu. În încheiere, aș dori să spun că mi se pare esențial ca resurse suplimentare suficiente să fie prevăzute în următorul cadru financiar multianual ca să se permită Uniunii să-și îndeplinească prioritățile politice existente și noile responsabilități ce revin conform tratatului de la Lisabona. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare să cooperez cu colegii mei, mai ales cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Merci, Madame la raporteur. Monsieur Sus... Mulțumesc, domnul raportor, domnul Susta. Mulțumesc, domnule președinte. În general, sunt de acord cu evaluările doamnei raportor. Așa cum apar ele în acest raport. E inutil să ne negăm efectul asupra cercetării și dezvoltării. Să creăm uh, un astfel de sistem uh, de înaltă tehnologie este foarte important pentru noi. De asemenea, și transferul tehnologic este foarte important atunci când vine vorba de susținerea IMM-urilor și a altor actori. Așadar, uh, acest lucru este foarte avantajos pentru competitivitatea Uniunii Europene. Sunt de acord, uh, de asemenea, și cu amendamentele care vizează solicitarea de informații complete din partea autorităților bugetare și cred că actualele negocieri uh, din cadrul financiar multianual 2014-2020 sunt și ele foarte um, importante. Sunt de acord uh, că nimic nu este hotărât până nu uh, e hotărât totul. Și aici aș uh, vorbi despre amendamentul 5, care ia în considerare orice costuri viitoare neprevăzute. Cred că putem uh, să aprobăm acest raport, însă ne rezervăm, evident, uh, dreptul de a analiza mai în detaliu alte amendamente care au fost uh, înaintate și așteptăm și viitoarele noastre discuții pe acest subiect. Mulțumim, Anec. Suntem foarte onorați de prezenta ta printre noi pentru că ești foarte competent pe acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi modest în calitate de raportor din uh, umbră și ar dori să spun că acest subiect este de importanță crucială, așa cum spunea și doamna raportor. Aș dori, de asemenea, să spun că susțin prin propunerea domnului raportor, care a venit și cu amendamente foarte interesante. Însă aș dori să repet încă o dată faptul că programele de satelit uh, sunt uh, programe cruciale pentru Uniunea Europeană și obiectivul propunerii acesteia ar fi să consolideze poziția europeană în spațiu, uh, de asemenea uh, și să susțină serviciile uh, prin satelit, pentru că um, obiectivul nostru ar trebui să fie să folosim toate mijloacele, toate fondurile și serviciile pentru alte domenii, precum tranzacții financiare, domeniul securității, furnizarea de energie și alte domenii care poate încă nu ne-au trecut prin minte. Susțin uh, ceea ce se regăsește în prima propunere, mai ales uh, că avem nevoie de un control mai bun și de o mai bună gestionare a riscurilor. Proiecte de genul acesta sunt adesea uh, imprevizibile și anumite chestiuni pot fi verificate sau validate doar pe orbită. Și cum spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, am uh, propria mea experiență și pot să spun că niciodată nu poți să știi uh, dinainte cum vor evolua uh, toate lucrurile pe orbită. Așadar, dacă nu găsim uh, fonduri suficiente pentru proiectele noastre europene cheie, s-ar putea să pierdem și cunoștințele pe care le avem și tot ceea ce am obținut până acum datorită sprijinului Parlamentului European. Aceasta a fost uh, remarca mea succintă și pot să spun că aștept uh, cooperarea viitoare. Iar în concluzie vreau să-mi cer scuze că nu am fost aici uh, în această dimineață, atunci când l-am comemorat pe Miguel Portaș. Sunt foarte trist, pentru că este o pierdere uriașă pentru noi toți. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim, stimate coleg. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție, doamna raportor. Domnule președinte, doream doar să mulțumesc pentru cuvintele adresate de colegi și să spun că voi insista pe o cooperare strânsă. Mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, foarte bine. Reamintesc că, în ceea ce privește raportul doamnei uh, Carvalho, am stabilit termenul de înaintare a amendamentelor pe 4 mai. Am prevăzut că la reuniunea noastră de pe 31 mai uh, comisia noastră va uh, adopta avizul doamnei Carvalho pentru a putea fi gata pentru votul care trebuie să intervină în Comisia ITRE pe 20 iunie, așadar respectăm foarte bine calendarul. Deocamdată se prevede un vot final în plenară. Vă mulțumesc și acum putem trece mai departe la punctul 16, politica din domeniul construcțiilor, politica imobiliară. Raportor este doamna Monica Holmeier. Monica, am ajuns la punctul 16. Monica are un raport pe un subiect de actualitate. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subcintă. Am uh, oferit dosarul tuturor colegilor și cred că subiectul nu este deloc complicat. E vorba despre o nouă clădire uh, pentru noul centru de cercetare. E nevoie de o nouă clădire de birouri construită pentru uh, localitatea Ghiel în Belgia. Această instituție de cercetare este una foarte respectată, este un furnizor de servicii uh, pentru industrie în întregimea sa, oferă material de referință și măsurători care nu ar putea fi uh, realizate fără aportul acestui institut. Există 350 de angajați a institutului în acest moment uh, în uh, trei clădiri diferite. Mm, aceste clădiri au 40-50 de ani și trebuie recondiționate. Prin urmare, Institutul pentru Material de uh, Referință și uh, Măsurători ar dori să se uh, scape de aceste uh, clădiri și să construiască o alta. Această clădire a fost prevăzută într-un plan pe termen lung al Institutului. Proiectul trebuie des desfășurat, dar asta înseamnă că o clădire construită în anii 60 uh, ar trebui demolată. Clădirea nu mai uh, îndeplinește standardele de construcție actuale, nu mai uh, îndeplinește standarde de construcție sau standarde uh, pentru clădirile de birouri. Prin urmare, singura soluție pentru această clădire este să fie demolată. Este vorba despre clădirea unde se um, găsește acum partea administrativă a institutului, Clădirea HQ uh, a fost uh, cea care a suferit uh, de pe urma unui incendiu. A fost folosită doar pentru laboratoare științifice și trebuie reamenajată. Astăzi am aflat că laboratoarele și administrația nu pot să coabiteze, ci trebuie să se găsească în clădiri diferite. Așadar, zona laboratoarelor va fi extinsă tot palierul respectiv va fi uh, extins în conformitate cu planul general. Suprafața va fi aceeași, însă vor exista mai multe spații pentru uh, laboratoare. Clădirea uh, laboratoarelor este văzută ca metoda cea mai eficientă pentru, a, pentru activitatea institutului. Clădirea va avea două Uh, etaje, peste 2000 de metri pătrați. Va putea să uh, susțină 75 de angajați deocamdată, vor exista spații de ședință. Costurile de demolare sunt de 650.000 de euro. Iar după ce se va construi noua clădire, vom putea avea o um, rețea internet mai bună acolo, prin urmare vom putea comunica mai ușor uh, cu institutul. Amplasamentul uh, clădirii este unul care a fost închiriat pentru cel puțin 99 de ani. Uh, clădirea va aparține comisiei, dar terenul de sub această clădire va aparține Institutului Belgian Nuclear. Dacă vorbim despre un institut nuclear, e clar că toată lumea, nu toată lumea poate să aibă acces acolo. Prin urmare, dacă cineva dorește să uh, comunice cu institutul, va trebui să o facă prin intermediul meu. Prețul total, costul total va fi de 5,7 milioane de uh, euro Taxe vor fi de 172.000 de euro, parțial acestea au fost deja plătite. Nu cred că ar trebui să impunem restricții, pentru că tot proiectul are sens și e o idee bună. Domn președinte, mulțumim, doamnă raportor. Mai sunt comentarii? Nu este cazul. Prin urmare, nu uh, solicităm uh, un aviz. Monica, uh, dorai să reintervii? Stimați colegi, sunt uh, mai degrabă interesată de clădirile Parlamentului și data viitoare vom uh, lua o decizie în legătură cu clădirea Montoie pentru Parlamentul uh, European și vom discuta despre um, Institutul de Istorie European de asemenea. Asta doar pentru a spune colegilor care vor fi subiectele, pentru ca dânsii să nu fie surprinși de aceste discuții pe durata ședinței. Există doi coraportori pentru aceste dosare și uh, nu doream altceva decât să vă pun la curent, pentru ca toată lumea să își prezinte opiniile la timp, pentru a putea să ne punem de acord asupra unei abordări comune. Foarte bine. Am recepționat mesajul, doamnă raportor. Nu mai sunt alte observații, așa că eu zic să ne oprim aici. Ne întoarcem la 14.30 după masă. Comisarul Lewandowski va fi prezent. Vă mulțumesc. Și reuniunea coordonatorilor a fost pur și simplu suprimată. Foarte bine. Ședința se suspendă până la 14.30.